Bitte nehmen Sie Platz. Vă rog să luați loc, doamnelor și domnilor. Ja, wir wissen Bescheid. Știm prea bine. Doamnelor și domnilor, din pricina unei erori de soft, nu există numele dumneavoastră pe locurile la care va, pe care vă așezați de obicei. Vom încerca să ameliorăm această situație cât mai curând cu putință. Vă rog să vă așezați acolo unde stați de obicei, dar dacă nu vreți, să stați neapărat acolo și căutați neapărat locul uh, pe care e înscris numele dumneavoastră, atunci vă rog să așteptați puțin, uh, mai, uh, mai așteptați și am putea să începem ședința. Domnul Marias. Nu-i vorba doar despre locuri. Eu mi-am introdus cartela dar văd în continuare numele altcuiva aici. Deci, chiar dacă introduc.